Okay, I start the meeting. I would like to open the meeting. Să începem reuniunea. Bună seara tuturor. Aș începe cu un anunț din partea interpreților care vă informează că regretă faptul că are loc o dispută cu administrația Parlamentului European în legătură cu condițiile lor de lucru și este un preaviz de grevă și din păcate calitatea interpretării poate avea de suferit. În contextul acestui conflict de muncă, interpreții regretă să vă informeze că interpretarea se va opri fix la orele 20-30, după cum se prevede în program. Așa, spune președinta, deci vom vota când va sosi momentul și Elmar însă mai am câteva comunicări de făcut și aș dori să vă informez, ca de obicei, dar asta și din motive legale, că reuniunea se transmite pe internet. Nu știu de ce am făcut-o, dar aș ruga să vă informez. Și încep cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Uh, ultima versiune a proiectului de ordine de zi a fost uh, distribuită pe 6 iunie, deci dacă nimeni are nimic de obiectat, Considerăm că este adoptată fără modificări ordinea de zi și acum uh, încă o comunicare am de făcut. E vorba de faptul că la Coreper a ajuns la un acord în ce privește reforma uh, legii electorale a Uniunii Europene la reuniunea din 7 iunie în acest an și acordul e bazat pe o muncă de 3 ani E vorba de un pachet de 7 plus 2, care sigur e mai puțin decât am votat noi la Parlament și am prezentat Consiliul, însă totuși s-a ajuns la acest acord și se include un prag pentru secții de 35 de locuri, un termen neobligatoriu pentru finalizarea listei candidaților, apoi prevederi cu caracter neobligatoriu începește ce vizibilitatea partidelor politice europene pe uh, buletinul de vot, uh, prevederi pentru a se evita dubla votare, posibilitatea ca cetățenii din țări terțe să poată vota la alegerile europene și să se nominalizeze niște autorități de contact în statele membre calendar e foarte important pentru ca acest dosar să se bucure de succes. Statele membre trebuie să adopte uh, legea reformată în conformitate cu Constituțiile fiecăruia și procesul acesta cere timp. Parlamentul, în mod ideal, ar trebui să-și dea consimțământul înaintea pauzei de vară, deci AFCO, Comisia AFCO, își va vota recomandarea către plenară pe data de 2 iulie și apoi votul în plenară va avea loc în aceeași sesiune plenară. Mâine am invitat colegii care au fost raportori din umbră uh, pentru acest dosar care s-a aflat în, ado- în adormire. Am invitat la o întâlnire la orele 16 uh, plus uh, o întâlnire cu coraportorii Iolainen și subsemnata. Messerschmitt e Giffer Hofstadt, domnul Terry Cabra de asemenea. Mai este raportor, raportor de mai este Helmut Scholz și domnul Anemans și Fabio Castaldo pentru FDD de asemenea. Deci uh, asta ar fi lista, apoi vă informez că prin procedură uh, scris uh, coordonatorii au recomandat tocmirea un, sau următoarea distribuire mai degrabă a rapoartelor și avizelor. Coordonatorii au recomandat întocmirea unui raport privitor la punerea în aplicare a prevederilor legale și declarație comună Eh, controlul parlamentar asupra agențiilor descentralizate, raportor eh, din partea PP este Georg Schöpflin. Socialiștii ne-au informat că pentru raportul AFCO privitor la punerea în aplicare a prevederilor tratatului privitor la competențele Parlamentului de control politic asupra Comisiei, raportoarea va fi doamna Mercedes Bresso. Tot socialiștii ne-au informat că raportorul uh, pentru aviz AFCO, pentru raportul jurii, propunere pentru o directivă a Parlamentului European și a Consiliului în ce privește protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului comunitar. Raportor va fi Ramon Haureghia Tondo și al ne-a informat că pentru avizul AFCO la raportul uh, pentru control bugetar, propunere pentru decizia Consiliului pentru sistemul de resurse proprii uh, al Uniunii Europene, raportor a fost numit Iasenko Selimovici și încă mai așteptăm informații în legătură cu cine va fi raportor pentru avizul AFCO la raportul buget pentru propunerea pentru un regulament al Parlamentului European și Consiliului protecția bugetului Uniunii în caz de deficiențe generalizate în ce privește uh, statul de drept în statele membre. Mm, GUE a primit acest raport, dar încă nu a fost numit un raportor. Deci aș îndemna GUE să o facă cât mai curând posibil. Deci, uh, dacă nimeni nu are nimic de obiectat, considerăm ca recomandările uh, fiind adopt- ca fiind adoptate. Acum avem votul. Înainte de votare, aș dori să vă informez și sper că pot să fac și numele co-raportorului. Pedro e aici. Dacă vrei să mai faci niște comentarii, dar eu voi oferi doar informațiile de bază. Deci uh, e procedura de consim- acordare a consimțământului acum. Vă reamintesc că am votat pe 7 februarie la Parlament. Uh, deci e vorba de noua compunere a Parlamentului European în contextul alegerilor din 2019 și am convenit să avem 705 uh, locuri în Parlamentul European, apoi am transmis proiectul de decizie a Consiliului către Consiliul European. Consiliul European nu a adus nicio modificare la proiectul de decizie, au fost parcurse toate procedurile până pe data de 25 mai și apoi, pe 25 mai, au trimis o scrisoare prin care au cerut acordul Parlamentului acestei, acestui proiect de decizie a Consiliului privitor la compunerea Parlamentului. Raportul a fost distribuit pe 29 mai. Termenul pentru amendamente a fost 1 iunie. N-am primit niciun amendament. Deci acum uh, avem textul final al deciziei Consiliului European care trebuie adoptat de către Parlament în procedura de acordare a consimțământului. Deci astăzi votăm la AFCO, afaceri constituționale, și apoi se va vota în plenară miercuri, 13 iunie. Și v-aș spune, poate Pedro dorește să ia cuvântul, deci în numele lui Pedro și uh, al meu propunem să acordăm o recomandare favorabilă către plenară în ce privește compunerea viitorului Parlament European. Deci acum trecem la vot și aș dori să vă informez că pentru acest vot avem nevoie de majoritatea membrilor 13 uh, în cazul nostru și pentru plenar avem nevoie și acolo de majoritatea membrilor deci e important să știe grupurile politice. Așadar, uh, votul este foarte simplu, pentru că e vorba doar de votul final. E vot cu apel nominal. Deci, poate facem o verificare, mai întâi dacă funcționează sistemul electronic de vot. Așadar, facem un vot de probă. Vedem dacă funcționează sistemul, votul s-a deschis, vă rog să votați. Deci e vorba doar de verificare. Elmar, pot să votez împotriva. Chair, I forgot my card. Doamna președintă, intervenție din sală, domnul Rangel, mi-am uitat cartela de vot. Da, uh, bine, da. Totuși veți putea vota și dumneavoastră, deci avem 21 de persoane care vor participa la vot și do- plus 1, deci 22 de persoane, dar avem nevoie de 13, nu uitați. Bun, așadar, votul este deschis, deci votăm proiectul de recomandare privitor la pro- proiectul de decizie a Consiliului European privitor la compunerea Parlamentului European. Votul s-a deschis. votat și Elmar, Brock. Acum votul s-a închis. Și avem 19 voturi pentru, plus Paul Orangel, deci 20 pentru, două voturi împotrivă, nicio obținere. Așadar, asta este. Elmar wants to speak. Okay. Elmar dorește să ia cuvântul. Doamnă președintă, pot să declar că distribuirea parțială a mandatului, a mandatelor britanic a fost decisă prin uh, în sala, în clădirea care poartă numele lui Winston Churchill. Da, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Următoarea reuniune are loc uh, în data de 20 iunie 2018 la Bruxelles, dimineața și după masa. Mulțumesc, s-a încheiat reuniunea.